Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting because it's a, uh, a uh, still might be rather long meeting in spite of the short program, but I would like to, first of all, to welcome you. Stimați colegi, doresc să vă spun bun venit. Vreau să vă informez că reuniunea se transmite în direct. Primul punct pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, pe data de 13 uh, februarie ați primit deja. Dacă nu există obiecții, o consideră a fi adoptată. Punctul 2. De pe ordinea de zi, anunțurile președintei. Doresc să vă informez pe scurt despre deciziile și recomandările coordonatorilor. Am fost de acord că misiunea de la Luxemburg uh, va fi uh, anulată. Voi invita pe Uh, procurorul general la una din reuniunile viitoare uh, să avem un dialog. După aceea, avizul privind cadrul financiar multianual uh, pentru 2020 va fi redactat de către PPE, încă nu cunoaștem numele raportorului. De asemenea, doresc să vă informez despre uh, problemele care uh, sau evenimentele la care am participat în ultima vreme, o delegație a ă, Parlamentului ă, din Suedia, condus de președintele ă, Parlamentului suedez, dr. Andreas Norlen, participa și de asemenea reprezentanța ai diverselor grupuri politice. Am avut o discuție foarte bună cu inclusiv uh, chestiuni care interesează activitatea AFCO, probleme legate de transparența instituției, componența viitorului Parlament. Am discutat despre viitorul Europei și, de asemenea, uh, despre ratificarea uh, legii electorale de către Parlamentul suedez. De asemenea, doresc să vă informez în legătură cu negocierile privind acordul instituțional privind registrul transparenței. Poate vă amintiți că AFCO este comisia responsabilă în fond pentru acest proces și pentru adoptarea acordului interinstituțional. Și în momentul în care se ajunge la aceste acorduri instituționale, Principala informație este că am reușit să convingem Comisia Europeană să relanseze negocierile care au fost suspendate pentru o perioadă de aproape o jumătate de an de către Comisia Europeană este vorba acum despre votul în Parlamentul European privind regulile procedurale și există un amendament care a fost uh, adoptat uh, privind negocierile Registrului Transparenței. Conferința președinților a fost de acord cu extinderea mandatului pentru negocieri, inclusiv acest amendament care a fost votat în cadrul plenarei de la Bruxelles. Deci eu mă număr printre cei care speră că la următoarele reuniuni politice, poate vinerea aceasta vom avea deja o întâlnire tehnică pentru a putea finaliza negocierile, dar ne dorim ca întregul proces să fie finalizat până la finalul acestui mandat și cred că aceasta este vestea cea bună. Iar acum aș reveni la recomandările coordonatorilor. Aș dori să vă informez că am fost de acord ca pe 7 martie să organizăm o audiere privind uh, alegerile europene, partidele europene, votanții europeni și uh, cred că vom putea uh, organiza această întâlnire pentru data de 7 martie. Punctul 3 de pe ordinea de zi, adoptarea proceselor verbale avem uh, procesul verbal din 22 octombrie și conform practicii stabilite, Considerăm că procesul verbal va fi adoptat dacă nu există obiecții până la finele întâlnirii de astăzi. Și, de asemenea, mai am o informație în legătură cu ceea ce a apărut nou în uh, contextul Brexitului din perspectiva Comisiei AFCO după după ultima întâlnire AFCO din 29 ianuarie, am avut o serie întreagă de întâlniri în grupul de lucru privind Brexitul, întâlniri cu Michel Barnier, dar am avut și o întâlnire individuală cu Michel Barnier. Era vorba despre posibilitatea de a registra progrese în uh, procesul Brexitului. Situația este foarte serioasă astăzi pentru că uh, în continuare nu uh, a apărut nicio noutate uh, din spre guvernul britanic de partea Uniunii Europene. Există angajamentul să nu redeschidem ceea ce s-a negociat deja privind uh, ieșirea Marii Britanii din Uniune. Da, uh, uh, trebuie să ne gândim că există totuși o deschidere să ajungem la aranjamente care ar putea să convină părții britanice. Deci să vedem dacă până la urmă această deschidere ne va duce la înregistrarea unor progrese. Oricum însă se pare că riscul unei retrageri fără acord este din ce în ce mai mare și până la urmă s-ar putea să ne confruntăm cu situația de a vota ieșirea Marii Britanii fără un acord. Bun, am, am avut multe întâlniri uh, cu persoane care sunt foarte preocupate de situația actuală. În februarie am avut de două ori întâlniri cu uh, membrii ai uh, Adunării Naționale din uh, Wales și de asemenea cu un uh, membru al uh, Camerei Lorzilor care reprezintă Walesul. Ieri am avut o întâlnire cu membrii Comisiei uh, pentru Afaceri Externe din Wales. Ei continuă să își exprime îngrijorarea. De asemenea, am avut o întâlnire cu ambasadorul Uniunii Europene um, și, de fapt, cu mai mulți ambasadori ai Uniunii Europene, reprezentanți permanenți ai statelor membre ai Uniunii Europene în Marea Britanie, de asemenea cu ambasadorul Norvegiei, care este îngrijorat de situația Serviciului de Acțiune Externă în contextul Brexitului de asemenea, eh, un eh, vicepremier eh, a exprimat îngrijorarea legată de provocările pe care Brexitul le poate constitui. De asemenea, cu persoane care vin din organizațiile economice și ale manufacturierilor din Regatul Unit al Marii Britanii, a Uh, încercat să îi consult în legătură cu măsurile pregătitoare uh, pentru Brexit și aceste măsuri nu par a fi deloc constructive, nu uh, par a avea o imagine foarte bună. Deci este foarte greu ca oamenii să se pregătească pentru această opțiune no deal. Dar asta poate până la urmă să creeze blocaje lucrurile ar putea să nu funcționeze bine. Acest tip de îngrijorare există deja și astăzi am mai avut o întâlnire și cu uh, Consiliul Cercetătorilor din uh, Marea Britanie este, de fapt, uh, o, o uniune foarte amplă din Marea Britanie, multe probleme erau legate de uh, pro- sănătate și nu doar de accesul la tratament, dar și probleme legate de uh, cercetarea medicală uh, pentru sănătate, uh, de uh, testele, examenele medicale care se pot face. Bun, unde ne uh, aflăm în clipa de față în ce privește procedura de consimțire. Știți că și președintele Tajani uh, în uh, ianuarie a făcut o trimitere la uh, activitatea noastră. A existat și un grup de lucru uh, din partea AFCO uh, pentru această procedură de consimțământ și uh, Știți că avem mai mulți colegi din partea familiei AFCO uh, care lucrează în acest domeniu, inclusiv raportori din umbră și putem uh, progresa mai departe în această procedură pentru că uh, pe de altă parte însă este nevoie de uh, semnarea acordului de către ambele părți, de către Regatul Unit și de către Consiliu. Oricum, însă, nu trebuie să așteptăm până la votul final din uh, plenară. Trebuie să uh, primim un mesaj din partea Consiliului că a fost semnat înțelegerea. Avem însă un document care deja ne-a fost transmis pentru că va trebui și noi să ajungem la o concluzie ce, pe ce anume uh, ne punem semnătura. La conferința președinților a avut loc o discuție privind uh, posibilitățile uh, pentru alte comisii să redacteze avize către AFCO acest proces este foarte special uh, pentru că există, din păcate, uh, rigori legate de timp și mari incertitudini. Domnul Tajani uh, a participat la conferința președinților de comisii și s-a decis ca toate comisiile care doresc să redacteze un aviz privind procedura de consimțire pentru acest document de consimțământ să uh, adreseze o scrisoare din partea președintelui comisiei respective adresată către președinta comisiei AFCO. Și aș dori de asemenea să vă informez că în baza regulamentului de procedură, um, rezoluția pe marginea consimțământului nu permite Um, înaintarea de amendamente care uh, să depășească uh, strict formula uh, conținutului. Deci este o procedură absolut specială în momentul în care rezoluția va fi redactată, nu vor putea fi înaintate amendamente la această rezoluție. Deci să vedem cum vor putea accepta celelalte comisii uh, acest lucru. Deci până acum uh, avem uh, comisii care doresc să adreseze INTA, ENVI, Juri și AFET sunt comisiile care doresc să redacteze asemenea scrisori adresate comisiei noastre. Și ce altceva aș putea să vă mai spun? Este foarte greu să evaluez situația din Regatul Unit al Marii Britanii. Pe de altă parte, trebuie să urmărim lucrurile pentru că sigur că pot avea un uh, impact asupra uh, procedurii noastre de consimțire. Deci, există incertitudini, așteptăm acum un al doilea vot la finele săptămânii viitoare, probabil pe 27 februarie. Um, asistăm deja la unele eșecuri ale guvernului, să vedem uh, însă uh, cu ce strategie va opera pe viitor. Poate știți din mass media că Premierul meu se întâlnește cu domnul Juncker, dar noi nu așteptăm vreo breșă în impasul actual. Pe de altă parte, trebuie să vedem care sunt solicitările britanice pentru a putea să reacționăm. Spuneam, nu suntem pregătiți să redeschidem uh, înțelegerile care s au ajuns pe baza negocierilor. Deci, Trebuie să fim răbdători în clipa de față. Trebuie de asemenea să ținem seama de faptul că nu există mult timp la dispoziție, nu putem să uh, mai fim foarte creativi. Va trebui să insistăm pe ideea că nu dorim să facem să nu întreprindem nimic din ceea ce ar putea uh, submina uh, piața unică și garanțiile pe baza cărora funcționează. Ne dorim păstrarea pieții unice, dezvoltare, stabilitate în Europa. Acesta ar fi prezentarea mea introductivă. Nu am alte elemente pe care doresc să vi le aduc la cunoștință. Se pare că nimeni nu dorește să reacționeze. Deci experții au sosit deja. Da? Martina sau Helmut, cine dorește să vorbească? Da, <laughs> să nu vorbiți în același timp astea. Nu, vom încerca să nu o facem. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru aceste observații introductive. Doresc doar să atrag atenția acestei comisii asupra acelei uh, scrisori pe care ați menționat-o, pentru că ieri în comisia INTA uh, am avut uh, o mică dispută legată de această scrisoare, pentru că uh, raportorul pentru această scrisoare pe care INTA trebuie să o redacteze și-ar fi dorit să uh, se aprobe această scrisoare dincolo de ceea ce se convenise la nivelul președinților de comisii. Deci va trebui până la urmă să cooperăm foarte strâns ca să evităm până la urmă reacțiile emoționale um, care ar putea să nu ducă până la urmă la găsirea unei linii comune a Parlamentului. Mulțumesc, Martina. Uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președintă. Și uh, salut observațiile pe care le-ați făcut în legătură cu uh, faptul că ceea ce s-a negociat nu ar trebui să fie redeschis și supus uh, discuțiilor. Uh, problematica backstop-ului merită să fie urmărită cu mare atenție pentru că um, trebuie să ne gândim la pozițiile uh, pe principii constituționale au existat îngrijorări la nivelul cetățenilor, au existat probleme inclusiv între guvernul britanic și guvernul irlandez în legătură cu situația graniței. Deci, va fi un stat membru din interiorul Uniunii Europene, graniță cu un stat membru care va ieși în afara Uniunii Europene și a trebui ca până la urmă legislația europeană să poată fi uh, respectată. Acestea sunt problemele care ne preocupă și sper că se va ajunge până la urmă la un acord care să fie acceptabil pentru uh, părți. Trebuie găsită o soluționare a acestei probleme. Mulțumesc, Martina, foarte mult pentru uh, a i răspunde lui Helmut. Înainte de toate, cei care uh, uh, are probleme legate de decizia Consiliului. Este vorba de regula 99, recomandarea pe care consimțământul trebuie să o aibă, nu poate să Uh, aibă, cum spuneam, amendamente și uh, nici alte uh, referiri, pentru că doar amendamentele admisibile vor fi cele care se referă strict la conținutul propus de către raportor. Nu trebuie să depășească respectivul cadru în ce privește avizele din partea altor comisii. A fost o decizie a conferinței președinților, poate vă amintiți că s-a discutat și în contextul CETA și decizia a fost domnul Tajani a venit în mod special la întâlnirea cu președinții de comisii că uh, singura modalitate prin care alte comisii își pot exprima avizul la această procedură este o scrisoare conform regulii 53.1, o scrisoare din partea președintelui respectivei comisii. Deci nu din partea raportorului, pentru că dacă raportorul redactează, atunci nu e vorba de un aviz, este un acord. Doar președintele comisiei poate să redacteze acea scrisoare. Eh, vor mai exista multe dubii, multe confuzii. Am înțeles că domnul Tajani s-a angajat eh, la ședința cu președinții de comisii că va adresa o scrisoare către toate comisiile prin care să clarifice această cerință. Pentru că spuneam, există deja o incertitudine pentru că nu știu dacă va exista vreo extindere a perioadei, vreo extindere tehnică. Există multe provocări, dar va trebui până la urmă să acceptăm fiecare pas uh, pe uh, măsură ce se produce. Mulțumesc. Doar o întrebare. Deci vom Vom vota, dacă se va decide să votăm, în cea de-a doua plenară din martie, pentru că acela va fi ultimul moment în care noi vom putea vota. Da, dacă nu se va extinde perioada. Deci, dacă nu se va extinde perioada, pentru că acest Parlament până pe 18 aprilie se reunește și cred că uh, ultimul lucru pe care putem să-l facem, dacă am înțeles corect, este 15 iunie. Dacă va exista vreo asemenea extindere, nu. Da, dacă va exista uh, o prelungire, noi sperăm în continuare că uh, se va produce până la urmă o ieșire bazată pe acord și uh, termenul limitar ar fi 29 martie. Noi am lansat deja procedura de consimțire și uh, vom avea nevoie de o plenară. Plenara dinainte de 29 martie este cea care se încheie pe 28 martie. Iar după aceea, decizia noastră ajunge la Consiliu și Consiliul are dreptul să încheie întregul proces. Și asta uh, se va deci vom avea o, încă o zi la dispoziție dacă nu va exista o prelungire a a momentului a, ieșirii. Dacă Regatul Unit ne va solicita această a, extindere a perioadei, numai a, Marea Britanie ar putea să solicite o asemenea prelungire a ieșirii, pentru că s-ar putea până la urmă să fie nevoie de decizii legislative care să incorporeze Brexitul în legislația națională din Marea Britanie și asta ar necesita poate mai mult timp. Dar dacă vor uh, începe uh, și se vor înscrie și la alegerile pentru Parlamentul European, pentru Regatul Unit, ar fi ziua de 23 mai. Deci, dacă ești un stat serios, respecti legea. Este datoria fiecărui stat membru să organizeze alegeri ca să fie respectate drepturile cetățenilor europeni, pentru că fiecare cetățean european are dreptul să aibă reprezentanți în Parlamentul European. Deci, dacă se ajunge în perioada legislativă, conform legislației și tratatului, nu mai există vreo derogare chiar dacă după aceea statul respectiv va ieși două săptămâni mai târziu. Deci uh, ar fi nevoie să schimbe legea electorală care ar trebui să fie ratificată de către Parlamentul Național dacă ești un stat membru și nu organizezi alegeri pentru cetățenii tăi, poți ajunge în fața tribunalului. Deci, deci, noi suntem în AFCO. Știm că există și state membre care ignoră legislația europeană, dar asta trebuie să aibă consecințe. Cealaltă întrebare, dacă nu va exista niciun fel de acord, nici pentru prelungirea termenului, nici pentru alte situații, deci nu uh, va exista un acord. Noi, ca Parlament, vom continua să aprobăm uh, regulamente uh, ca să facem față cu situația no deal? Există uh, și uh, posibilitatea de uh, a fi nevoie de alte texte și documente și uh, s-ar putea ca Parlamentul să trebuiască să fie convocat pentru a lua alte decizii pentru că s-ar putea ca și noi să trebuiască să uh, aprobăm uh, pași următori. Ceea ce facem noi acum este suficient? Comisia uh, efectuează un screening pentru uh, tot ce ține de achiul comunitar și uh, noi în, vedem, trebuie să vedem uh, care este flexibilitatea propriei legislații ce putem uh, decide fără să fie nevoie de, dif- de uh, reglementări diferite. Deci, uh, avem uh, un uh, regim vis-a-vis -vis de relația cu state terțe în agricultură sau în alte domenii, unde nu este nevoie de schimbări legislative. Dar în multe alte domenii aceste schimbări necesare au fost identificate Eh, inclusiv în domeniul transporturilor, în ce privește certificarea de tip, a fost eh, nevoie de eh, decizii. Dar vor putea fi luate decizii și mai târziu. Oricum, unele din aceste măsuri sunt necesare doar în situația în care se ajunge la o ieșire fără acord, no deal. Deci, tot ce ține de uh, legislația secundară uh, uh, va uh, ajunge să fie votat începând cu februarie. Dar oricum, tot ceea ce trebuie făcut trebuie finalizat înainte de 29 martie. În multe domenii ca să existe o mai mare certitudine, dar Uh, oricum cum ne pregătim, tot cred se va ajunge la distorsiuni și la situații neașteptate. Mulțumesc foarte mult! Sorry, but that's, uh... Mai avem pe Helmut, da, vă rog. Da. Sunt în mod sigur de acord. Sper că Regatul Unit va părăsi Uniunea în 29 martie. Aș dori să întreb, ați menționat posibilitatea de a exista o prelungire și vreau să vă întreb în legătură cu logistica și legitimitatea dacă există o extindere după martie, înseamnă că avem nevoie de eurodeputați, deci Uh, Regatul Unit va trebui să participe la alegerile europene. Ar fi destul de neplăcut pentru guvernul britanic, dintr-o serie de motive. Ați menționat uh, posibilitatea unei extinderi tehnice, unde ne putem asigura că Regatul Unit poate să adopte legile necesare uh, acordului de retragere și cred că Uniunea Europeană va fi destul de reticentă chiar și în legătură cu posibilitatea tehnică a unei extinderi pentru a se ajunge la un acord. Dacă se ajunge data de 28 martie, un punct unde cineva spune că mai avem nevoie de încă o lună, Așa, întrebarea mea este ce se întâmplă în cazul în care există o prelungire, dar până la sfârșitul lui mai sau la sfârșitul iunie pentru că asta se duce după alegerile europene, însă nu se începe noul mandat al eurodeputaților. Deci avem uh, decizia Curții Europene că Regatul Unit ar putea să revoce decizia de ieșire, însă între timp uh, se invocă alegeri Uh, care este baza propusă în mm, cazul în care uh, durează o anumită perioadă între 23 mm, mai și 30 iunie. După cum încercam să spun, nu există niciun fel de derogare în legislația europeană sau electorală care să permită care să elibereze statul membru de la obligația de a organiza alegeri dacă acest stat este stat membru în timpul alegerilor. Deci chiar dacă Regatul Unit, dintr-un motiv sau altul, ar avea o dată înainte de sfârșitul lunii martie, cum ne putem asigura că acest, această ieșire va avea loc, dar dacă nu există un acord clar, nu se permite evitarea datoriei de a organiza alegeri, pentru că nu există în legislația europeană o asemenea derogare. Deci, în orice caz, alegerile ar putea să pară absurde, pot să fie ignorate și din punct de vedere politic, dar asta spune legea. Alegerile vor trebui să fie organizate. Vă puteți imagina o situație în care nu se organizează alegerile pentru că presupuneți că acest vot din Camera Comunelor vă va scoate din Uniunea Europeană la timp, dar votul merge invers și rămâneți membri după 1 iulie și nu aveți eurodeputați, chiar dacă Regatul Unit continuă să fie membrul al Uniunii Europene. Cetățenii dumneavoastră sau Comisia poate să inteteze proces guvernului britanic pentru că nu și-a îndeplinit datoria care decurge din tratat. Deci, cred că trebuie să fie ținut cont de faptul că situația este foarte dificilă din punct de vedere juridic și există decizii politice care au fost luate care pot să aibă consecințe. Fie sunteți încă membri în uh, iulie și nu aveți eurodeputați, fie aveți alegeri în iunie și cineva poate să intenteze proces guvernului că nu s-au organizat alegerile. Însă importanța politică trebuie să fie măsurată de către guvern pentru a vedea dacă uh, care va fi decizia. Posibilitatea unei extinderi există, unei prelungiri, necesită unanimitate, însă este ceva ce uh, va trebui să fie solicitat de către uh, Regatul Unit cu un obiectiv foarte clar și cu un calendar foarte clar pentru această prelungire sau extindere. Și va trebui să uh, facem față lucrurilor pas cu pas, pentru că nu există niciun fel de certitudine deocamdată, dat fiind uh, felul cum se prote, prote, procedează guvernul britanic. Nu mă lansez în speculații, însă există datoria ale statelor membre și poziția Uniunii Europene este de a eh, acorda eh, extinderi doar pentru o situație foarte clară. Alegerile pentru Parlamentul European este o problemă britanică. Noi suntem pregătiți avem o legislație uh, care este o decizie a Consiliului European în legătură cu uh, componența Parlamentului European. Uh, avem această decizie în legătură cu cele 27 de state membre și, de asemenea, am pregătit ca în, ne-am pregătit ca în cazul în care euro, există euro, eurodeputați britanici, vor continua cu distribuirea actuală a uh, fotoliilor și odată ce britanicii, Regatul Unit va ieși din Uniune, atunci cei aleși care, care nu au putut să își asume locul în Parlamentul European vor, uh, își vor asuma acest loc. Însă, Putem să ne organizăm cu sau fără locurile britanice. Acest lucru nu are vreun impact dacă nu uh, organizați alegeri uh, și sunteți încă în Uniunea Europeană în 2 iulie, însă nu ați ținut alegeri, noi putem constitui Parlamentul European fără nicio problemă. Deci este doar problema Regatului Unit. Nu, uh, întrebarea mea era dacă există o extindere scurtă până la sfârșitul lunii mai până în 31 mai sau 30 iunie, noi, eurodeputați, nu își vor asuma locurile. Spuneți că Regatul Unit va trebui încă să țină alegeri. Exact asta spun. Dacă extindeți și sunteți încă și rămâneți un membru al, membru al Uniunii Europene, noul Parlament își asumă funcțiile în dimineața de 2 iulie. Sunteți încă membri ai Parlamentului European, însă nu sunteți avuți în vedere pentru pasul următor. Deci, guvernul dumneavoastră, conform tratatului, trebuie să organizeze alegerile, pentru că uh, statele membre au cetățeni și acești cetățeni au dreptul de a fi reprezentați. Și acest lucru se poate întâmpla doar dacă există alegeri. În tratate nu apar derogări pentru asemenea situații, nu suntem pregătiți juridic să uh, facem față situației altfel. Dacă ignorați această datorie a unui stat membru, puteți să fiți eh, aduși în instanță, însă nu există derogări posibile pentru asemenea situații. Deci, din punct de vedere juridic, eh, aceasta este situație, îmi pare, situația îmi pare rău, nu există altă opțiune. Alt lucru e, sunt eh, deciziile politice care vor decide în ce direcție acționați. Mai dorește și altcineva să intervină pentru că ni se termină timpul, Jerom și după aceea Petru. Doamne președinte, în fața acestui ocean de claritate încerc să complic și eu puțin lucrurile. Plecăm de la principiul că va exista un acord al Parlamentului European, deci al parlamentarilor europeni, oricare ar fi acest acord. Uh, scurta experiență ca actor și spectator al organizațiilor europene ne arată că acordul în curs de negociere uh, este um, deseori impracticabil până cu câteva minute înainte de uh, atingerea acordului respectiv. Nu cunoaștem care va fi acordul care va putea să existe cu negocierile de ultim moment uh, cu britanicii care doresc să plece și restul Uniunii Europene. Mm, fac parte dintr-un număr de deputați, eu sunt pro-european, sunt alții care sunt împotriva Europei și este dreptul lor. Uh, noi vom examina acest eventual nou acord, uh, scenariul unei, unei respingeri a eventuale al acordului de către Parlamentul European cu o coaliție împotrivă, deci a oamenilor care vor vota nu pentru că li se pare că acordul contravine spiritului european și unii care vor vota nu pentru că atunci când se vorbește de Europa votează automat nu. Dacă ne uităm din punct de vedere al cifrelor, Ceea ce uh, spun nu este foarte deplasat. Care ar fi consecințele unei respingere a acordului de către Parlamentul European? De fiecare dată când uh, ne referim la instituțiile europene, problema se rezolvă întotdeauna uh, în ultimul moment și problemele apar de, la, de unde nu ne așteptăm. Fie apare un stat care refuz, spune nu la un referendum. Anumite chestiuni naționale se încearcă să fie rezolvate printr-o poziționare europeană. Aici ne imaginăm că nu va fi nicio problemă în legătură cu votul Parlamentului. Vă atrag atenția tuturor că o coaliție împotrivă, cu un acord care va fi scos din pălărie în ultimul moment și care îi va obliga pe unii să renunțe la propriile convingeri, cu atât mai mult în cazul în care uh, este finalul de mandat al Parlamentului, cu mulți eurodeputați care nu vor mai candida și care au o libertate de vot chiar mai mare decât oricând, chiar dacă fiecare suntem liberi întotdeauna să votăm uh, în orice direcție dorim, nu mi se pare că este o ipoteză absurdă sau stupidă, însă cred că trebuie să avem în vedere un asemenea scenariu. Bun, mulțumesc Jerome, Pedro. Mulțumesc. Un scurt comentariu în legătură cu problema prelungirii. Pentru că situația este deja suficient de complicată, ar trebui să evităm să complicăm lucrurile și mai mult și riscăm să o facem dacă introducem acest concept al extinderii tehnice, prelungirii tehnice. O extindere a articolului 5, procedurii articolului 50 este posibilă și dacă se întâmplă o asemenea prelungire, atunci și va fi mai lungă decât perioada până la alegerile europene, atunci Regatul Unit va fi încă membru în momentul alegerilor europene și, prin urmare, este obligată să organizeze alegeri pentru Parlamentul European. Așa numita prelungire tehnică nu are nimic de a face cu așa ceva. Pentru că unii vorbesc despre asemenea prelungire tehnică în scopul de a permite Regatului Unit să introducă anumite, legi, o anumite legislație internă. Problema reală a unei prelungiri a articolului 50 ține de acordul de retragere. Dacă există un acord de retragere, atunci se pot organiza în interiorul acestui acord o perioadă de tranziție, și uh, legislația necesară atât în Uniunea Europeană cât și în Regatul Unit. Însă, problema finală este dacă va exista sau nu un acord de retragere. Așadar, atunci când vorbim despre o prelungire, singura pe prelungire despre care vorbim este o extindere a articolului 50 în cazul în care nu există un acord la timp. Aceasta este singura prelungire reală. Pentru că dacă avem o prelungire din motive tehnice, adică pentru a permite Regatului Unit să organizeze uh, legislația, acest lucru va fi relevant doar în scopul alegerilor și înseamnă că acordul de retragere în sine va fi amânat. Pentru că atunci nu va exista un acord de retragere și vor, vor trebui organizate alegeri. Deci, în scopul organizării alegerilor, este total irelevant dacă amânarea sau uh, prelungirea este de ordin tehnic sau nu. Singura problemă va fi dacă va exista un acord de uh, retragere înainte de 29 martie sau nu. Dacă vom avea un asemenea acord, atunci, uh, bineînțeles, uh, Brexitul va intra în vigoare, vom avea un nou parlament fără alegeri în uh, Regatul Unit. Dacă nu există un acord de retragere, atunci înseamnă că Regatul Unit rămâne și există o extindere, atunci uh, Regatul Unit rămâne stat membru și, prin urmare, trebuie să organizeze alegeri pentru că există obligația juridică în acest sens. Helmut? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să vă pierd timpul. Voi intra direct în miezul problemei cu problema Brexit. Ca și comisie de fond AFCO pe această temă, avem răspunderea de a fi cât de transparenți și comunicativ putem. Pentru că eu am impresia că în întregul proces ă, cetățenii sunt, s-au săturat și asta e o provocare politică pentru noi toți ă, în Uniunea Europeană și în Regatul Unit. Cetățenii vor să știe ce se întâmplă și trebuie să încercăm să uh, avem o abordare transparentă, cel puțin în legătură cu pozițiile Parlamentului la grupul de orientare al Parlamentului și al negociatorilor, pentru că altfel pierdem încrederea cetățenilor și cea mai rea posibilitate ar fi uh, să contribuim la această scădere a încrederii în uh, instituțiile și proiectul european, pentru că este vorba de această problemă complexă și controversată. Bineînțeles, trebuie să explicăm cetățenilor în cuvinte simple ceea ce se întâmplă. Ar trebui să încercăm să folosim următoarele patru săptămâni din martie pentru a face tot ceea ce putem. Da, în ceea ce privește transparența AFCO, vă reamintesc că Întotdeauna am discutat în mod deschis. Uh, începem discuțiile. Am început discuțiile în septembrie 2015 cu Jean-Claude Piris și după aceea în, în februarie 2016 când am avut un uh, acord cu domnul Cameron care trebuia să fie folosit în uh, campania pentru referendum, răspunzând la, cu limitarea libertății de circulație, acord care nu a fost niciodată folosit. Am avut o serie de audieri și discuții. Nu am avut nicio reuniune fără să discutăm deschis în legătură cu Brexit. Și eu personal, uh, pe parcursul întregului proces, uh, m-am luptat pentru implicarea tuturor comisiilor și de asemenea coordonatorii au fost invitați la multe reuniuni deschise, am avut uh, întâlniri uh, și în Regatul Unit. Unii dintre dumneavoastră ați participat la aceste reuniuni și cred că transparența procesului, care a fost uh, recunoscută și de către ombudsman, este fără precedent. Deci, de aceea am fost deschiși, ușile noastre au fost întotdeauna deschise pentru oricine care dorea să se implice sau să discute. Am avut o implicare imensă și cu organizațiile cetățenilor, deci cred că Parlamentul European a fost fără îndoială extrem, o instituție extrem de transparentă pe tot parcursul acestui proces și am lucrat foarte intens și cu um, Parlamentul Britanic uh, pentru a răspunde lui Jerome. Bineînțeles, cu toții trebuie, putem vota conform conștiinței, însă cred că trebuie să avem o abordare responsabilă și grupul de orientare a implicat grupurile politice, grupurile politice care au dorit să se implice în procesul de Brexit. Am avut întâlniri frecvente cu domnul Michel Barnier, lucru apreciat și de ombudsman ca fără precedent în acest gen de negocieri, pentru că am avut 4 sau 5 rezoluții mm, și am avut mai mult de 540 de pe eurodeputați care au susținut abordarea Parlamentului. Puteți să spuneți cât de absurd este acest proces, însă pe întreg parcursul acestui proces, noi cred că am fost foarte transparenți și deschiși față de cetățeni. Am în continuare întâlniri în întreaga Europa, în Spania. Bineînțeles că întotdeauna putem să facem mai mult și să fim mai transparenți, însă Helmut cred că am făcut foarte multe pentru a dovedi că uh, uh, suntem deschiși Ceea ce am susținut ca Parlament în rezoluțiile noastre uh, a fost un acord de asociere cu Regatul Unit și dacă vă uitați, în toate rezoluțiile noastre, printre lucrurile pe care le propunem uh, pentru viitor este un acord cu Regatul Unit. Sugerăm să existe un acord de asociere, ceea ce îmi permite să uh, fac speranțe în legătură cu audierea noastră de astăzi, este care privește chiar uh, practica de asociere. Avem alături de noi doi experți, uh, profes, domn profesor Peter van Elswege și un profesor de la Universitatea din Ghent, domnul Merin Chamon. Uh, le voi da cuvântul chiar acum și după aceea uh, vom deschide posibilitatea de a pune întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. E o plăcere să fiu aici și să am ocazia să prezint raportul referitor la acordurile de asociere UE din perspectiva juridică. Ne referim la o serie de chestiuni, analizăm dispozițiile din tratate, după care încercăm să analizăm o serie de aspecte instituționale și procedurale legate de aceste acorduri pentru a uh, identifica calitatea acestor acorduri. Deci am făcut un inventar al acestor acorduri pentru a identifica trăsăturile comune ce pot rezulta din acest exercițiu astfel încât să putem apoi trage concluzii și recomandări, inclusiv implicațiile studiului nostru pentru posibilele acorduri post-Brexit cu Regatul Unit. O să încerc să fiu concis ca să avem timp și de întrebări. Deci o să mă refer doar la părțile mai relevante. În ceea ce privește tratatele, cadrul tratatelor, avem articolul 217 din Tratatul privind funcționarea UE, care oferă temeiul juridic general pentru acorduri de asociere, eh, stabilind o serie de obligații, acțiuni comune și proceduri. Este o dispoziție generală care exista deja în Tratatul de la Roma și avem și o practică în acest sens, primul acord de asociere cu Grecia și Turcia din anii 60. Este general, nu există definiții defgaliate, avem o jurisprudență, Curtea de Justiție este menționată, uh, stabilirea de relații privilegiate cu un stat terț care într-o anumită măsură folosește sistemul UE, dar fără definiții prea detaliate. Pentru a înțelege exact ce înseamnă un acord de asociere, trebuie să analizăm și practica și asta am încercat și noi să facem în studiul nostru. Walter Hallstein, din partea Comisiei, a vorbit despre asociere ca permițând toate relațiile privilegiate care depășesc nivelul simplu comercial – și care sunt mai puține decât ca impact mai reduse decât tratatele. Există diverse tipuri de acorduri de asociere, cum o să vedem. Alte dispoziții relevante se găsesc la articolul 8 din tratatul UE, o nouă dispoziție introdusă cu tratatul de la Lisabona. E vorba de relații cu țările învecinate, în primul aliniat e vorba de finalizarea de acorduri specifice cu țări învecinate, după care, practic, se repetă ce conține articolul 217. Deci există întrebări referitoare la sensul practic al articolului 8. Au avut loc discuții în literatura de specialitate dacă articolul 8 poate folosi ca temei juridic separat, dar dacă ne uităm la practică, e clar că articolul 8 deocamdată n-a fost folosit în acest sens, în mod semnificativ. Temeiul juridic pentru finalizarea de acorduri se găsește în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deci nu are impact asupra practicii acordurilor de asociere ca atare la articolul 217 din funcționarea UE. În studiul nostru am analizat niște aspecte instituționale și procedurale chestiuni referitoare la alegerea temeiului juridic, articolul 217 sau altele. La 217, caracteristica cheie este că avem aici o dispoziție flexibilă și amplă ce permite un temei pentru a acoperi diferite aspecte ale relației. Deci putem avea un cadru, un acord cadru detaliat cu un stat terț și în acel acord putem avea dispoziții care se referă la comerț, cooperare sectorială, dialog politic și un temei juridic, articolul 217, care are o procedură specifică în tratat. Deci asta este avantajul acordului de asociere și anume că are acest acord, această dispoziție globală inclusivă. Pe de altă parte, paradoxal este faptul că aproape toate acordurile de asociere, cu excepția acordului cu Kosovo în momentul de față, dar în afară de acesta, care din motive politice este foarte specific, toate celelalte acorduri se numesc acorduri mixte, adică sunt finalizate de UE și statele membre, deci au implicații pentru ratificarea, aplicarea, uh, provizorile și așa mai departe. Spun că este paradoxal datorită faptului că um, aceste uh, acorduri au o gamă largă de acoperire și totuși în practică, aproape toate aceste acorduri de asociere sunt mixte, nu întotdeauna datorită unor motive pur juridice, dacă nu există dispoziții care pentru că statele membre insistă ca să fie părți prin aceste acorduri și ele și să adauge dispoziții care țin de competențele statelor membre. Are legătură și cu importanța politică faptul că, de regulă, tendința este să fie acorduri mixte. Am spus câteva cuvinte și despre rolul Parlamentului. La o primă privire, acesta pare să fie limitat, adică posibilitatea de a da ajuta consimțământul la finele procedurii, dar în practică există mult mai multe posibilități de a interveni în procesul care duce la un acord de asociere vorbim despre regulile de procedură din Parlament și dreptul de a fi informat la toate etapele procedurii. Deci articolul 2.18 aliniatul 10 este esențial aici și există o jurisprudență relevantă care arată rolul esențial ce trebuie jucat de Parlament în întreg procesul. În ceea ce privește implementarea și efectul direct al acordurilor, implementarea acordurilor este is a role to be played by the joint institutions. That is another characteristic of the association agreements is that they provide for joint. Există instituții uh, comune, reprezentanții Uniunii, statele terțe și pe de altă parte institut Instituțiile comune pot adopta decizii obligatorii din punct de vedere juridic care au impact și asupra părții juridice din statele membre. E important, deci, pentru că implică faptul că asocierea, prin definiție, este un proces dinamic. Nu este doar un obiectiv final să există un astfel de acord, ci permite un proces dinamic datorită faptului că avem aceste instituții comune. Și astfel ajung la următoarea parte a capitolului nostru. Am făcut un inventar, am încercat să stabilim tipologia acordurilor mixte și asta nu este ușor datorită flexibilității conceptului, pentru că Acestea au propriile caracteristici, însă cred că putem diferenția între trei categorii. Avem acorduri care pot fi văzute ca instrumente de preaderare care ajută la pregătirea țărilor să adere la Uniune la un anumit moment. Pe de altă parte, avem o serie de tipuri de acorduri de asociere care nu uh, țin de pregătirea pentru a fi membru, ci oferă o serie de avantaje care permit un fel de integrare juridică fără apartenență și categoria 3 ar fi acordurile de asociere cu țările neeuropene, numite acorduri de asociere datorită importanței politice, datorită faptului că generează un fel de relație privilegiată. Din limită de timp nu o să intru în detalii aici, cu diferitele subtipuri pe care le-am identificat. Poate ar trebui să-l menționăm pe cel cu Elveția, pentru că este un pic deosebit. Cel cu Elveția este o combinație între, trei, între șapte acorduri sectoriale separate care au fost unite între ele pe baza clauzei ghilotina, cum se numește, adică au fost introduse împreună în același timp pe baza unei decizii a Consiliului au intrat în vigoare. Articolul 217 din Tratatul de Funcționare era baza, deși asocierea ca atare nu este menționată în niciunul dintre aceste acorduri. De asta spun că este ciudat și de asta am inclus aici acest exemplu. Acest exercițiu ne-a ajutat sau ne-a permis să identificăm o serie de caracteristici comune ale acordurilor Acordurile de asociere au o sferă de aplicare largă, sunt acorduri inclusive, sunt acorduri cadru, au o sferă de acoperire largă, conținutul este detaliat, există trei piloni, unul pe dialog politic, unul pe liberalizarea comerțului sau integrarea comerțului cu țările europene de regulă și cooperare sectorială pentru Odată ce competențele UE se extind, vedem că din ce în ce mai multe sectoare sunt incluse în sfera acordurilor de asociere. Există și alte tipuri de acorduri, parteneriate, acorduri de parteneriat și cooperare, de exemplu, care acoperă mai puțin și nu se califică la același nivel cu acordurile de asociere și dacă le comparăm, și o să vedeți în studiul nostru niște tabele comparative, observăm că există diferențe, în sensul că acordurile de asociere merg un pic mai departe, sunt mai avansate în ceea ce privește partea juridică, dialogul politic, în acordurile de asociere se vorbește de convergență sau aliniere la poziția UE, un lucru pe care nu îl găsim în acordurile care nu sunt acorduri de asociere. După cum am spus, structura instituțională a acordurilor de asociere este semnificativă pentru că permite aceste decizii obligatorii de către consiliile asociate la nivel ministerial, da, este o structură instituțională multinivel. Există asta și la nivelul funcționarilor publici, la nivelul Parlamentului și în acordul, acordurile recente de asociere și la nivelul reprezentării societății. Și Există și un mecanism de soluționare a litigiilor, în mod normal, care a evoluat în timp și ultimele acorduri de asociere, cele mai noi, cu vecinii din Est, sunt destul de sofisticate în sensul că există mai multe mecanisme pentru capitolul comercial și alte capitole din acorduri. Fără să intrăm în detalii, puteți citi mai multe detalii în studiul nostru. Mă apropiu de concluzii. Caracteristicile cheie au fost deja menționate, sunt flexibile, oferă un bun cadru de cooperare cu statele terțe sau cu o serie de state terțe, pot fi acorduri bilaterale sau multilaterale, creează un cadru pe termen lung pentru cooperare datorită existenței instituțiilor partenere. Deci, se formează baza unui proces, cum am spus, nu este un obiectiv în sine și acordurile de asociere au și o semnificație politică de obicei, pentru că se formează un fel de relație privilegiată și acordurile de asociere am putea să spunem că sunt considerate a fi cel mai avansate tipuri de acorduri cu anumite țări într-o anumită, într-un anumit spațiu geografic. În ceea ce privește posibilele lecții pentru perioada post-Brexit, s-a spus deja că Parlamentul European a propus acest concept de asociere pentru acordurile post-Brexit. S-a vorbit și despre posibilitatea unui acord de asociere în uh, propunerea de declarație politică pentru viitoarele relații. Sigur că negocierile încep doar după ce se concretizează retragerea și Regatul Unit a devenit cu adevărat un stat terț. Am, uh, am inclus niște aspecte și în acest sens în document și unul dintre avantaje este că avem o practică consacrată Există un temei juridic foarte clar în tratat, procedurile de respectat sunt foarte bine definite în tratate și permit Genul acesta de cadru instituțional și lansarea unui proces pe termen lung, lăsând totuși flexibilitate pentru angajamentele concrete ce vor fi discutate pe durata negocierilor. Deci, în acest sens, suntem de părere că articolul 217 și practicile actuale sunt relevante și pentru perioada post-Brexit. Dar sigur că suntem deschiși la orice fel de întrebări și sugestii. Mulțumesc, Ramona Oreche, acum. O să vorbesc în spaniolă. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc pentru prezentarea făcută de oaspeții noștri, capacitatea Uniunii Europene de a încheia acorduri de asociere este parte a vectorilor care consolidează proiectul de integrare, pentru că o Europa care stabilește în numele Uniunii, în numele celor 500 de milioane de cetățeni care încheie, deci în numele acestor acorduri cu restul lumii, consolidează în mod semnificativ uh, importanța și modul în care Uniunea Europeană este percepută la nivel internațional. Este o idee care cred că ar trebui să fie avută mai mult în vedere în Constituția noastră. În mare parte, viitorul Europei se construiește pe capacitatea de negociere a Uniunii în fața restului lumii. Și uh, în ultimul timp, acest lucru este vizibil în multe acorduri încheiate cu multe părți ale lumii, nu doar cu vecinii, pentru care inițial a fost creat acest articol în Tratatul de la Lisabona, ci cu un întreg uh, set de țări, continente, Africa, dar mă refer și la Japonia, America Latina și așa mai departe, care uh, formează un cadru pentru aceste relații ce va înlocui um, relațiile ce existau înainte între state și aceste părți ale lumii. Acestea fiind spuse, există un aspect uh, îngrijorător. În primul rând, acordurile de asociere sunt doar acorduri de asociere și dacă e așa, atunci rămân practic în aer, adică nu au forța necesară pentru că nu se, impun, nu se stabilește un cadru pentru relațiile economice și comerciale și rămân oarecum în parte de vorbărie. Această parte ne ajută să înțelegem că acordurile de asociere nu trebuie să aibă întotdeauna ca bază cadrul social și economic. Și în al doilea rând, a doua întrebare, uh, pe care o am pentru oaspeții noștri este în ce măsură clauzele noastre democratice pe care le stabilim ca sprijin, ca temei pentru acest acord, deci standardele pe care le cerem, um, sfârșesc prin a rămâne tot niște clauze teoretice pentru că nu se aplică niciodată concret în practică. E imposibil să stabilești un cadru de cerințe în domeniul drepturilor omului Uh, din perspectiva acordurilor economice și comerciale. Negociem cu țări în care introducem o clauză privind drepturile omului drept condiție inclusiv cu sancțiuni, da. apoi nu facem niciodată asta, nu aplicăm niciodată acest lucru. Avem acum uh, probleme de genul acesta, nu? America Centrală, de exemplu, acolo uh, oamenii aceia traversează o criză brutală a democrației în Guatemala, Nicaragua și așa mai departe. Deci când Uniunea Europeană devine fermă și spune vom aplica aceste clauze de drepturile omului, deși se vrea asta, nu se poate până la urmă pentru că Până la urmă se spune că are impact negativ asupra cetățenilor sau că fac așa de multe daune încât nu se mai aplică. Astea sunt lucrurile pe care voiam să le spun profesorilor și să-i rog să-mi spună părerea lor. Mulțumesc, doamnă președintă. ABS, I don't see... Mulțumesc. Nu știu dacă alți colegi doresc să intervine, dar aș vrea să o fac eu. Ați menționat acele acorduri care sunt uh, alternative pentru calitatea de uh, membru. Îl folosim în EFTA, pentru Islanda, pentru Liechtenstein. Există Uh, deja 25 de ani de când sunt folosite, dar nu au uh, adus niciun fel de schimbare, nu a existat o dinamică din acest punct de vedere, pentru că o serie întreagă de politici au fost lăsate în afară. Dar între timp s-a produs o uh, schimbare dramatică în um, peisaj. Deci sunt probleme legate de securitate, alte probleme uh, de politici care au fost uh, lăsate pe din afară și ne dorim poate o colaborare mai strânsă, inclusiv în domeniul politicii externe. Deci, se pare că există în aceste acorduri care uh, sunt anumite elemente care pot fi considerate a fi depășite găsiți că ar fi înțelept să ă, analizăm aceste acorduri, să vedem care este varietatea tipurilor de acorduri, să vedem care sunt costurile pe care ele le implică, pentru că Până la urmă, Comisia Europeană trebuie să uh, opereze cu sute de diferite tipuri de acorduri. Nu ar trebui ca Europa să uh, reanalizeze poate aceste relații instituționale, să le uh, actualizeze pentru a face mai bine față situației contemporane și poate că ar fi și uh, costuri mai mici. Există o serie întreagă de instituții mixte, cum spuneați. Poate că puteți într-un fel să faceți sugestii din acest punct de vedere pentru ca sistemul să fie într-un fel eh, mai coerent. Să ținem seama de provocările zilelor noastre. Helmut, nicio întrebare din partea ta? Se pare că nici nu ești atent la ce spuneam. Bun, voi răspunde la întrebarea dumneavoastră. Spuneți că acordurile de asociere sunt uh, câteodată uh, uh, mai puțin concrete decât acordurile comerciale în ce privește formulările care sunt poate mai stufoase. Dar ă, dacă ne gândim la substanța acordurilor de asociere, există prevederi foarte clare, inclusiv pentru relațiile comerciale, pentru integrarea comercială. Dacă ne gândim la acordurile de asociere cu Ucraina, Moldova și Georgia, există capitole substanțiale poate 75% din acord se referă la schimburi comerciale aprofundate. Deci, ele permit un anume tip de integrare în piața unică de pildă în domenii cum sunt achizițiile publice, avem anexe foarte detaliate, deci nu aș fi de acord cu punctul de vedere exprimat că acordurile de asociere sunt mai stufoase în formulări și eh, mai puțin concrete. Este o altă abordare, este o relație cu state terțe. De, este un acord care trebuie să întrunească toate tipurile de relații cu acel stat terț, inclusiv relațiile comerciale. Deci asta, sigur, are avantaje și dezavantaje. Pentru că, într-un fel, aduci totul în același cadru al acordului Asta sigur că uh, uh, poate părea a fi mai stufos, dar uh, pe de altă parte uh, poți fi mai eficient cât să închei acorduri separate pe diversele resorturi. Dar dacă ne gândim de pildă la acordul cu Canada, la CETA, uh, există o cooperare, un parteneriat strategic de cooperare. Deci eu, în acest sens, Cred că nu este uh, vreo problemă care decurge din acordurile de asociere, pentru că ele pot uh, avea prevederi foarte uh, cuprinzătoare în domeniul comerțului, anumite condiționalități care sunt legate de drepturile omului, dar sigur că și implementarea este destul de dificilă, dar în ce privește acordurile comerciale, de asemenea apar asemenea probleme și să ne gândim că și în interiorul Uniunii Europene avem probleme cu articolul 7. Nu este foarte ușor să uh, activezi acest articol. Dacă uh, ajungi la suspendarea unor relații, sigur, poți, poate fi suspendat și acordul care ar fi avantajul de a avea aceste clauze și de aceste instituții mixte. Există un, o platformă pentru dialog, există anumite mecanisme, poți face trimitere la clauza de condiționare. Deci, dacă nu ar exista, ar fi o dificultate. Dar nu cred că este o problemă specifică a acordurilor de asociere. În ce privește cea de-a doua întrebare, în legătură cu uh, articolul, uh, tratatul din 1992, eu cred că evoluția acestor acorduri uh, a ținut pasul cu evoluția în ce privește competențele Uniunii Europene. A avea un acord de asociere nu te uh, scutește de a avea și alte tipuri de aranjamente. Problema este că poate complică managementul relațiilor, de pildă um, uh, relația cu, Suedia, uh, cu Elveția, mă scuzați, este foarte clară și există o serie întreagă de acorduri bilaterale, peste 100 de uh, tipuri de acorduri bilaterale. Sigur că este nevoie de o structură instituțională care să asigure managementul acestor articole, dar articolul 217 sugerează temeiul legal, chiar dacă termenul asociere nu este folosit, referința este la un cadru instituțional. Dar uh, dacă folosești sau nu termenul de asociere în titlu, oricum uh, decizia Consiliului se poate pe baza pe articolul 2.17 în ce privește competențele interne ale Uniunii. Deci eu sunt de acord că, sigur, ar fi nevoie de o concentrare puțin asupra tipului de relație care este relevant și, sigur, putem face unele comparații în ce privește relația cu Elveția uh, atunci când vom stabili aranjamentul viitoarelor relații cu Marea Britanie. Vor trebui să existe instituții comune care să administreze relațiile. Ar fi foarte important. Eu cred că putem trage niște concluzii din practica de până acum. Pot să mai adaug o întrebare. Când spuneați că articolul 8 nu se folosește ca temei legal, mă întreb de ce nu se întâmplă acest lucru? Credeți că ar putea să fie folosit? Pentru că noi ne gândeam că ar fi vorba mai degrabă de un principiu, nu de un temei legal. Da. Am avut discuții interesante cu colegii. Singura problemă este că dacă folosim articolul 8 aliniatul 2 uh, pentru un uh, uh, acord la care face trimitere tratatul, deci articolul 8 aliniatul 2 te întreb ce procedură urmează să folosești Articolul 2.18 privind funcționarea Uniunii Europene nu are vreo referință la articolul 8, deci există două viziuni diferite majoritatea membrilor Consiliului uh, trebuie să ia o decizie în legătură cu uh, opțiunea. Deci ă, trebuie să ne gândim care sunt obiectivele acordului pentru a decide ce procedură ă, urmează să fie folosită. Ai putea spune că este un acord de asociere pentru că ă, există o similitudine cu prevederile altor articole momentul în care Comisia face o propunere acesta nu s-a uh, întâmplat în relația cu statele mici. Ai o referire în preambulul propunerii. Important este să găsești în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene temeiul legal pe care bazezi uh, acordul. Avantajul este să eviți discuțiile legate de procedurile pentru care optezi. Dacă faci o asemenea propunere, ar trebui uh, până la urmă să uh, o și testezi în practică. Nu exclud ideea din start, dar ridică probleme procedurale. Îmi pare rău. Dacă ne gândim la situația cu Regatul Unit, când ai un acord de asociere, stabilești tipologia într-un fel ex post. Deci, vom negocia cu Regatul Unit viitorul acord ne dorim uh, o relație cât mai strânsă și în final putem să avem un acord de asociere. Da, în final definești temeiul legal al acestui acord care va fi baza pentru adoptarea deciziei Consiliului și asta va reflecta competențele Uniunii Europene pentru a încheia un asemenea tip de acord. Dacă are caracteristicile unei asocieri așa cum sunt prevăzute în articolul 2.17 cu toate uh, obligațiile care decurg de aici, drepturi reciproce, obligații. Acesta poate fi folosit ca temei legal. Asta este cazul cu Elveția. Nu figurează conceptul de asociere în titlu, dar temeiul legal pe care se bazează tratatul este cel uh, specific uh, tratatelor de asociere. Deci uh, se poate opera astfel. Ceea ce mi se pare că este normal, pentru că majoritatea acordurilor de asociere însă au și ideea de asociere în titlu, de pildă în uh, tratatul cu Ucraina, uh, pentru că există din partea acestor state dorința să fie considerate ca fiind state asociate. Uh, deci, de aceea, în titlul uh, acordurilor de asociere figurează și conceptul asociere. Mulțumesc! Cred că e important este să găsește meu legal, pentru că relația legată cu Marea Britanie va fi una mai amplă, nu se va concentra doar pe comerț, ci și pe uh, relații care țin de afaceri interne, de politică externă. În cazul Kazahstanului, de pildă, în septembrie uh, anul trecut uh, uh, s-a ales ca temei legal articolul 217, indiferent dacă numim până la urmă tratatul un tratat de asociere sau nu. Dar știți foarte bine că noi am folosit ideea de asociere nu pentru a promite o viitoare calitate de membru, deci, uh, Ucraina își dorește până la urmă uh, calitatea de membru uh, și nu doream să ucidem această speranță. Oricum, deci studiul a fost finalizat, a fost încheiat, Parlamentul următor va vedea până la urmă cum vor continua lucrurile cu Regatul Unit și să vedem care va fi forma legală a acordului care urmează să fie implementat. Deci, pot să apară și alte tipuri de acorduri. Uh, ar putea, uh, trebuie să existe flexibilitate și e bine că aceste tipuri de aranjamente sunt vii uh, permit variațiuni sau modernizări. Mulțumesc foarte mult și Vreau uh, vrea să închei dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și colaboratorului dumneavoastră, domnului dr. Marin Șamu. Stimați colegi, aș dori să trecem la punctul următor. A venit și Charles în sală, punctul 6 este vorba de un aviz al Comisiei AFCO privind cadrul financiar multianual. Un aviz este realizat de Fabio Castaldo, domnul Selimovic are un aviz privind resursele proprii și de asemenea Charles în ce privește disciplina bugetară are un aviz. Deci, colegii nu sunt prezenți, dar uh, puteți să ne prezentați dumneavoastră avizul. Aveți cuvântul. Écoutez, je suis complètement pris au, dépour, au dépourvu. Euh, je croyais que j'allais... Da. Credeam că voi asista la o prezentare la care va trebui să intervin, însă deocamdată nu am o prezentare din punct pe care să o fac eu. Euh. Am fost informat din scurt că va trebui să intervin și mă întreb dacă a existat un document pregătitor, pentru că nu am primit uh, nimic. Secretar. Uh, I'm just, uh, yes, so I... Înțeleg că intenția era, era să arătăm ce ne mai așteaptă până la sfârșitul mandatului, însă dacă nu există documente, cred că știm unde ne aflăm, uh, bineînțeles, provocarea este că nu vom avea ceva pe fond în legătură cu care să ne exprimăm. Deci va trebui să fim deschiși în legătură cu întregul proces. Însă nu, deocamdată nu vom reveni uh, la această discuție. Îmi pare rău din nou. Nu mă așteptam să trebuiască să prezint, să fac o prezentare, trebuie să, expri, să explorez motivele acestei uh, neînțelegeri și de unde a provenit. Înainte de reuniunea următoare, dacă secretariatul discută cu dumneavoastră și se face o analiză și concluzionăm că merită să revenim la această problemă, vă vom contacta. Mulțumesc. Încheiem astfel uh, ordinea de zi uh, diverse, dacă are cineva. Următoarea reuniune va fi în data de 7 martie, dimineața și după masă. Vă mulțumesc foarte mult, se suspendă ședința. Café, uh,